autoritățile competente din Republica Elenă m-au înștiințat în legătură cu cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Manolis Kefaluianis pentru că urmează să fie lansată o procedură judiciară. În conformitate cu regulamentul, această cerere a fost transmisă Comisiei de Afaceri Juridice din Parlament, care este competentă pe fond. Comisia